un număr de deputați într-unul sau mai multe grupuri politice pentru cel puțin pragul minim pot cere înscris până uh, la miezul nopții a zilei de mâine, 4 aprilie, să se supună la vot decizia privitoare la uh, demararea negocierilor. Dacă nu va fi prezentată o cerere de vot în plen privitoare, la decizia demararea uh, negocierilor până la termenul stabilit, comisiile vor putea demara astfel negocierile. Vă informare l'aula că... Vreau să vă informez că miercuri voi semna împreună